alte reprezentantă în legătură cu uh, cele mai recente atrocități din nordul Nigeriei, dau cuvântul Federica Mogherini. Mulțumesc, domnule președinte. Violențele comise de Boko Haram în nord-estul Nigeriei au uh, devenit de la o zi la alta din ce în ce mai uh, extreme și vă mulțumesc că ați trecut pe originea de zi această dezbatere, pentru că eu cred că este uh, esențial să discutăm aspectele legate de securitatea uh, acelor cetățeni, dar și uh, de securitatea noastră, pentru că este o amenințare teroristă majoră în uh, lumea de astăzi. În ultimele luni, sute de uh, civili nevinovați au fost uh, uciși sau alungați de acasă. Uh, atacurile recente din uh, Baga uh, sunt doar uh, un asemenea exemplu Uh, această amenințare devine una regională care se extinde, uh, pentru că Boko Haram dorește să își extindă controlul teritorial și sunt afectați creștinii, musulmanii, uh, liderii religioși, studenții, fermierii, um, sătenii, femeile deci, atacul împotriva creștinilor și mai ales împotriva elevelor, a fetelor, demonstrează cruzimea acestor fapte. Au fost 13.000 de morți începând cu 2009 un milion și jumătate de oameni și-au părăsit locuințele. Uh, au existat uh, refugiați în Camerun și în Chad, 155.000 în Camerun, 170.000 în Chad sistemul administrativ, statul de drept s-a prăbușit în uh, regiuni extinse din Nigeria, ceea ce uh, creează dificultăți suplimentare. Uniunea Europeană este foarte hotărâtă să susțină uh, aceste țări în lupta împotriva teroriștilor Boko Haram ce putem face pe termen scurt și pe termen lung. Vreau să spun că în tot ce întreprindem trebuie să facem în colaborare strânsă cu țările afectate. Trebuie să existe o răspundere eficientă umanitară. Țările din uh, regiune uh, încearcă să creeze niște forțe de intervenție multinaționale. Uniunea Europeană dorește să susțină coordonarea acestor trupe și uh, a pus la dispoziție deja 10 milioane de euro pe pentru um, acțiuni uh, împotriva terorismului pe care să le întreprindă guvernul nigerian. Trebuie să avem în vedere și situația refugiaților, uh, celor care și-au părăsit uh, locuințele. Trebuie să stimulăm șansele de dezvoltare economică, de creare a locurilor de muncă, dar pentru a câștiga acest uh, război, trebuie să avem de partea noastră sufletul cetățenilor afectați în aceste regiuni trebuie să uh, fie uh, respectate condițiile convenite de către această trupă de intervenție internațională. Nigeria trebuie să își urgenteze elaborarea planurilor de acțiune, astfel încât și Uniunea Europeană să poată să colaboreze cu autoritățile locale. Președintele, mulțumesc foarte mult. Intervențiile din partea grupurilor politice acum. Prima intervenție pentru un minut și jumătate. Domnul Știr. Stimate domnule președinte, stimate doamnă înalt reprezentant, în timp ce atenția Europei era țintită, țintită pe atacul de la Paris, Boko Haramul a invadat orașul Baga și a comis un masacru. Au existat deja mai multe persoane care au luat cuvântul despre acest subiect. După atacul asupra cetățenilor francezi, bineînțeles că o reacție uh, în toată lumea s-a auzit, dar aceeași reacție este necesară și în Nigeria, în Camerun sau în alte țări în care se comit atrocități similare. Este atât de normal să reacționăm uh, mai puternic atunci când se întâmplă ceva pe continentul nostru, dar trebuie să fim mândri de solidaritatea tuturor uh, cu victimele de la Paris, dar valorile noastre sunt universale și de aceea trebuie să arătăm solidaritate și cu victimele din uh, alte, de pe alte continente, de exemplu din Nigeria. 200 de oameni au fost omorâți la Baga și ar trebui și noi să spunem Je suis Baga Boko Haramul încearcă să creeze un califat în Nigeria de Nord, ceea ce devine o amenințare globală, ca și jihadiștii, ca și ceea ce se întâmplă în Libia. În final, trebuie să stabilim obiectivele noastre foarte clare pentru a ține cont de amenințările de pe tot globul. Boko Haramul câștigă din ce în ce mai mult teren din cauza ineficienței instituțiilor nigeriene și trebuie să ajutăm Nigeria să combată în această luptă. Mulțumesc în numele socialdemocraților Norbert Neuser, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședintă. Victimele atentatelor din Franța au uh, captat atenția noastră în ultimele zile și uh, ne-am exprimat uh, compasiunea prin uh, sloganul uh, Je suis Charlie, dar uh, nu a existat vreun slogan în care să spunem uh, suntem nigerieni, pentru că uh, poate că oamenii de acolo ar fi așteptat asta. Oare suntem neputincioși față de uh, toate acțiunile teroriste din toată Sahara, Mali, uh, uh, Kenya, Somalia, Niger, Chad? Trebuie să ne ă, gândim care este situația oamenilor din această regiune și mai ales din Nigeria. Statele ă, membre au ă, contribuit la formarea profesională a forțelor de securitate din Nigeria, dar aceste forțe de securitate acționează fără a avea o legitimare democratică. Nu există un control asupra modului în care ele operează și uh, poate că atunci când analizăm cauzele pentru care a apărut Boko Haram sau au apărut alte mișcări teroriste, trebuie să avem în vedere și aceste aspecte. Trebuie să ne gândim cum putem combate corupția din Nigeria, pentru că 18 milioane de euro au dispărut în ultimii ani în industria Eh, producătoare de gaze naturale și petrol. Ar fi fost bani eh, esențiali pentru populația din aceste țări. Din păcate există o elită la conducerea acestui stat care se îmbogățește în timp ce uh, populația trăiește într-o sărăcie lucie. Există uh, uh, organisme uh, la nivelul societății civile și în justiție care ar trebui să fie sprijinite. Mulțumesc, domnule Neuser, pentru grupul ECR, colegul Basperder, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul acestei săptămâni, Arhiepiscopul Ios Ignatius Caigama s-a plâns cu privire la ignoranța din vest referitoare la Boko Haram și arhiepiscopul a întrebat, dar unde este solidaritatea occidentală pentru Nigeria, o țară care suferă așa de mult datorită terorismului islamic? Luna trecută, ministrul apărării din Nigeria a spus că armata sa pierde lupta împotriva Boko Haram și doar o coaliție internațională ar putea oferi o soluție. Niger, Cea și Camerun, vecinii direcți ai Nigeriei, nu doresc să se implice la fața locului. Doamna înalt reprezentant, ați vorbit despre un răspuns umanitar și militar pe mine mă preocupă însă destabilizarea acestei regiuni și a regiunii din jurul Nigeriei și sper că vom avea un răspuns ferm european, fiindcă lucrurile chiar uh, se degenerează foarte repede. Am vorbit despre legătura dintre armata nigeriană și Boko Haram, la fel. Mulțumesc! Pentru liberal, Marit Izra, cu un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte, doamne înalt reprezentant, dragi colegi teror, teroarea în, uh, pe care o știam până acum uh, din partea jihadiștilor s-a văzut în toată oroarea ei la Paris, la atentatul asupra Charlie Hebdo și la atentatele din magazinul evreiesc. Aceasta arată că trebuie să fim și mai, uh, și mai puternici pentru a apăra valorile de deschidere. Acești extremiști încearcă să să atace simboluri, libertatea de exprimare, dar în Nigeria, de exemplu, atacă orice formă de educație, pentru că acesta este una din lucrurile pe care le urăsc. Chiar Boko Haram înseamnă cărțile sunt uh, o păcat, educația nu este permisă. O astfel de violență extremă este de fapt cea mai mare, cel mai mare semn de slăbiciune, cea mai mare slăbiciune existentă. Când am fost în misiune de observare în Nigeria, am văzut că erau omorâți voluntari în uh, serviciul uh, de tineret care vreau să ajute la organizarea acestor alegeri. Au fost atacați uh, și, deci, copiii Nigeriei fără nici cea mai mică problemă și s-au atins din nou uh, un nivel, s-a atins din nou un nivel de barbarie de neimaginat. Trebuie să ne transmitem condoleanțele familiilor victimelor și este important ca în Europa să fim conștienți de natura globală a terorismului jihadist în care făptașii și victimele vin din peste tot din, de pe glob. Trebuie de asemenea să recunoaștem că în Nigeria impactul terorismului a devenit mai degrabă regula decât excepția. Trebuie să jucăm de aceea un rol uh, extrem de activ pentru a elimina aceste brutalități, pentru a, pentru a elimina Al-Qaeda, IS-ul și alte filiale ale acestora. Mulțumesc în numele stângii, doamne McCarthy, un minut și jumătate, domnul. A fost o săptămână teribilă în Nigeria cu un număr uh, oribil uh, de mare de victime uh, și există uh, atrocități uh, care au fost comise de mm, Boko Haram în Baga, pe care le deplângem, au dimensiuni inimaginabile. Peste 2000 de persoane au fost ucise, iar trupele guvernamentale s-au dovedit a fi incapabile să intervină și să-i apere pe acești oameni. Există deci o escaladare teribilă um, um, a abuzurilor și violențelor. Cel puțin 950 de uh, uh, persoane au avut de uh, suferit, au murit de foame, au fost executate în Nigeria. Dar trebuie să ne gândim că uh, chiar dacă au existat uh, asemenea victime și în rândul mișcării Boko Haram, asta nu scuză în niciun fel uh, acțiunile violente pe care le comite. Deci uh, eu cred că avem o mora- răspuns responsabilitate morală uh, de a analiza cauzele acestor atrocități uh, pentru ca ele să nu se mai repete și uh, într-o săptămână în care apărăm uh, libertatea uh, mass media, trebuie să ne gândim și că mass media are o obligație de a aduce în atenția opiniei publice aceste atrocități din Nigeria. În felul acesta putem contribui la stabilitate în regiune. Sunteți pregătiți să răspundeți la o întrebare din partea domnului Giambaschi? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg Carty, nu credeți că aceste atrocități în Nigeria sunt provocate de uh, eșecul guvernului din Nigeria. Nu credeți? Președintele îl uh, întrerupe pe vorbitor pentru că există o problemă cu microfonul și se pare că uh, au existat probleme de interpretare. Bun. English didn't work. Channel 2. Can you say something perhaps so that we can check? Puteți să uh, reîncepeți pentru a vedea dacă lucrurile uh, funcționează. Bun, voi, voi spune ceva în bulgară. Ați putea să reîncepeți, vă rog? Ok, now, Thank start you. again. <laughs> Colegă Cartine, smiatăte li ce nesposobnostă... Stimați coleg, nu credeți că eșecul guvernului nigerian este vinovat că există asemenea atrocități ale acestei forțe eh, extremiste teroriste din această țară, pentru că, de fapt, eh, acolo se eh, profită de resursele naturale ale Nigeriei într-un grup foarte mic. Nu credeți cumva că ar trebui să uh, ne manifestăm uh, solidaritatea și față de victimele Boko Haram, așa cum o facem în Europa? Da, uh, eu cred că doar o soluție militară ar uh, putea să uh, diminueze influența Boko Haram. Trebuie să existe până la urmă un răspuns, dar sigur și companiile internaționale au o responsabilitate și în primul rând trebuie să-și asume um, responsabilități în domeniul siguranței cetățenilor, guvernul uh, Nigeriei. Eu cred că um, această ă, instituție europeană trebuie să creeze garanții pentru ca atrocitățile din ultimele săptămâni să nu mai poată să se repete, pentru că ă, noi ă, nici nu am fost informați în legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu o săptămână în urmă. Din partea verzilor, următoarea intervenție. Doamna Hotala, mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna aceasta purtăm doliu după victimele atacului terorist din Paris împotriva publicației Charlie Hebdo. Punct care apare pe ordinea de zi a plenare și mă alătur celor care deplâng atenția internațională redusă acordată situației din Baga, din nordul Nigeriei. un minim pe care îl putem face este să facem eforturi pentru o investigație independentă internațională pentru a ști exact ce s-a întâmplat acolo și cifrele pe care le primim diferă, dar știm că peste 2000 de oameni și-au pierdut viața în acest uh, atac uh, fără rost. Armata a fugit în Nigeria, când acest atac s-a produs. Nigeria este o țară bogată, dar trebuie să îi sprijinim în lupta împotriva terorismului și putem face acest lucru sprijinind de COVAS. Uh, acordul um, de cooperare pentru țările din vestul Africii care s-au angajat să colaboreze cu uh, guvernul Nigeriei pentru ca genul acesta de atacuri teroriste să nu se mai producă. Și în final vreau să vă spun că încă nu știm ce s-a întâmplat cu fetele Ciboc și exact așa cum spunem je suis Charlie, putem spune și că suntem fetele Ciboc și că le vrem înapoi. Mulțumesc! Acum intervenienții individuali, un minut și jumătate, uh, domnul Santiago Fisa Saisela. Oh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, mai puțină atenție a fost acordată masacrului din uh, Nigeria decât celui de la Paris. Da, aveți, aveți cuvântul. Trebuie să încep de la început, domnule președinte? Da. S-a dat uh, mai puțină atenție um, atentatului uh, de la, din Nigeria decât celui de la Paris. Uh, Într-adevăr, însă și Boko Haramul a comis un masacru care este de nedescris. Boko Haram, care înseamnă cărțile sunt interzise, cultura interzisă, a, a comis într-adevăr o faptă oribilă. Sugestia este Trebuie să spunem că, într-adevăr, peste 2000 de persoane au fost omorâte în acest uh, act terorist din, uh, din, și 1,5 milioane de oameni au trebuit să plece din aceste regiuni afectate. Aceasta este un semn că extremismul islamist continuă. Fetele au, care au fost răpite anul trecut sunt în continuare dispărute și s-a raportat că foarte multe persoane sunt vândute ca sclavi sau sunt obligate să se convertească la islam sau să intre în organizații islamiste. Aceasta este o formă de captivitate. Foarte multe persoane, de exemplu, au fost deținute într-un uh, lagăr în Camerun și nu au fost, uh, și au fost tratate oribil. Uh, este clar că nu avem întrebări și nu avem răspunsuri imediate, răspunsuri simple la aceste probleme, dar Uniunea Europeană și lumea occidentală nu va reuși să aibă succes în Nigeria așa cum nu a reușit nici în Africa de Nord, nici în uh, Orientul Mijlociu. Deci ceea ce trebuie să facă statele membre este să aibă o cooperare regională mai bună și să asigure un răspuns global. Aceasta nu se poate obține numai prin ONU, ci și prin uh, Commonwealth. Sugestia mea este ca să existe o asociere comună a țărilor care vorbesc aceeași limbă, care este o cadru mult mai bine mai potrivit pentru a influența aceste părți ale lumii decât Uniunea Europeană, care a, are destul de multe probleme singură ca să mai se ocupe și de problemele altora. Mulțumesc. Și acum trecem la vorbitorii în nume propriu. Domnul Santiago Francis Desla are cuvântul acum. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Europa nu mai poate să rămână neimplicată în situația de teroare creată de Boko Haram în Nigeria. Nivelul de terorism depășește orice altă situație, pentru că în multe cazuri victimele sunt tineri fără apărare și folosesc uh, fete pentru a comite aceste violențe. Guvernul Nigeriei împreună cu țările învecinate nu are suficientă forță pentru a face față Boko Haram și are nevoie de sprijinul comunității internaționale prin intermediul unui mandat ONU Uh, intensificarea acțiunilor Boko Haram și de asemenea altor acțiuni violente în întreaga țară se datorește în parte datorită apropierii alegerilor din 14-28 februarie. Doamna Mogherini uh, trebuie să avem un șef al misiunii de observare electorală a Uniunii Europene în aceste alegeri. În Nigeria este deja echipa care va urmări procesul electoral și în curând o să mă alătur și eu. Această misiune are caracteristici diferite de până acum, având în vedere imposibilitatea de a desfășura misiunea pe întreg teritoriul din motive evidente de securitate. Prezența acestei misiuni demonstrează angajamentul Uniunii Europene pentru uh, desfășurarea alegerilor și anume alegeri inclusive, transparente și credibile în Nigeria. Vom face o analiză a întregului proces electoral nu doar în ziua alegerilor și vom fi foarte atenți la orice dispută care ar putea submina procesul odată ce alegerile se încheie. Îmi cer scuze încă o dată, dar vreau să intervine doamna președinte. Vă rog să încheiem aici. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Kenge, două minute. Grazie, signora președinte. Mulțumesc, doamnă președinte în aceeași zi în care Franța a fost lovită de extremismul islamist, și în Nigeria au fost omorâte mii de victime din cauza Boko Haram. Cine moare ca victimă, moare ca victima aceluiași război, aceleași ideologii de moarte care a lovit și Europa și de aceea merită aceeași reacție. Nu există morți de categoria a doua. Doamnă președinte, Europa care duminică era la Paris trebuia să fie coerentă, trebuia să demonstreze cu putere dorința de a confrunta această provocare foarte mare, ceea ce s-a întâmplat în Nigeria, de exemplu. Nu putem să mai asistăm la masacrul la mii de persoane. Europa trebuie să devină un lider și, uh, pentru a avea un task force internațional cu implicarea ONU și cu implicarea organismelor regionale care există pentru ca să poată găsi un răspuns pe termen lung uh, la nivel structural. Combaterea terorismului, doamna președinte, înseamnă și eradicarea acelor cauze profunde care au dus la nașterea acestor fenomene. Înseamnă lupta împotriva analfabetismului, dezechilibrelor sau a subdezvoltării, a corupției și a folosirii unor uh, uh ilegale a resurselor naturale. Înseamnă, în același timp, să se folosească uh, speranța unui popor prin stimularea participării participării politice pentru ca să găsim o soluție. Suntem la puține săptămâni de alegerile prezidențiale din uh, Nigeria. Dacă vrem să dăm uh, un viitor copiilor care sunt folosiți ca instrumente de război și pentru a, în fine, termina cu uh, aceste dinastii în Africa, ar trebui să acționăm, așa cum am acționat și la Paris. Unii din lideri, așa cum a spus-o și în altul reprezentant, doamna Mogherini, au fost prezenți la Paris pe 11 ianuarie. Deschideți ușile pentru protest protestele pașnice împotriva oricărei forme de violență împotriva drepturilor omului. Eu nu sunt Africa, eu sunt Baga și toate aceste valori sunt aceleași. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Bonano. L-acceptați? Ui, da. 30 de secunde, vă rog. Sí, președinte. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să o întreb pe colega noastră uh, care a luat cuvântul atât de important asupra Nigeriei. Dar vreau să-i arăt această poză. Domnul acesta este imamul Londrei și vorbește de, spune că cine vorbește de Mohamed trebuie să moară. Sau ce credeți? Trebuie să fie arestat imediat dacă Europa uh, dacă în Europa unul care spun, este în Europa spune așa ceva, unul ca acesta nu trebuie să fie imam, nici în Londra, nici nicăieri în altă parte. Ce părere aveți? Da, doamna Kenghi, răspundeți, vă rog, 30 de secunde. Da, cred că este absolut deplasată această întrebare. Nu trebuie să confundăm o ideologie bolnavă islamistă cu ce, acele valori democratice care sunt ale noastre și cred că ar trebui să nu ne deviem din cauza acestor întrebări ca cele pe care le-a pus colegul nostru la același nivel. Nu ne e frică de nimeni și suntem gata să decidem și să luptăm pentru libertatea de exprimare în conformitate cu valorile noastre, ce este bun pentru societatea noastră și ceea ce trebuie scos ca un cancer dintr-un corp bolnav. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Nart. Un minut. Señora presidenta, eh, señora Mogherini, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Mogherini, problema este practică, nu teoretică. Putem vorbi despre reforme structurale în Nigeria care vor necesita ani, dar acum, între Baga și trecătoarea dintre frontiera cu Libia, eh, este o zi și jumătate de mers. Coridorul drogurilor eh, și teroriștilor și armelor este o zi de mers. În Nigeria, eh, autoritățile sunt corupte în Camerun nu există uh, astfel de autorități, doar în Chad. Și singura posibilitate pentru a combate crimele este democrația și necesitatea de a combate aceste crime pe teren. Și aici intervine rolul Uniunii Europene, care este capaci, capabilă să desemneze frontierele. Uh, să ne oprim din declarațiile aceste retorice care au doar rolul de a ne liniști și să intervenim practic pe teren în colaborare cu țările în cauză pauză. Mulțumim. Doamna Lambert, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președintă. Vorbim despre economia uh, cea mai uh, complexă din Africa și uh, vorbim și despre necesitatea de a avea în Africa un asemenea trupă de menținere a păcii. Știm că uh, banii care sunt produși în economia Africii ajung în uh, puține buzunare, că uh, de fapt există atacuri misogine împotriva fetelor, împotriva elevelor. Și Ehm, nu avem uh, răspunsuri uh, convingătoare din partea uh, președintelui Nigeriei. Este dificil să obținem informații, inclusiv în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Baga dar noi sperăm totuși că și guvernul din Nigeria își va asuma serios și deschis responsabilitatea de a proteja pe cetățeni, pentru că există, din păcate, multe persoane care nu vor putea să voteze în alegerile din uh, februarie. Eu am vizitat recent această țară, dar uh, sunt persoane refugiate în alte țări. Mulțumesc că uh, uh, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Calver. Vă rog, aveți 30 de secunde la dispoziție. Mulțumesc pentru că acceptați cartonașul albastru împărtășiți uh, îngrijorările mele în legătură cu lipsa unui acord cu guvernul nigerian, uh, pentru că mie mi se pare că, um, având în vedere alegerile apropiate, uh, eforturile noastre, practic, eu cred că în ce privește uh, această uh, președinție rotativă din Nigeria, președintele Jonathan va spune și el că a fost uh, ales o singură dată și că ar avea dreptul să candideze. Dar eu mi-aș dori un proces electoral mai profund democratic, astfel încât oamenii într-adevăr să poată să își exprime votul dar, indiferent cine va deveni președinte, că va fi Jonathan sau altcineva, eu cred că el va trebui să își asume răspunderea de a rezolva aceste probleme care continuă să existe. Președinta, dau cuvântul doamnei Valenciano pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. O fetiță de mai puțin de 10 ani Eh, și-a văzut corpul folosit ca transportator pentru bombe, a distrus mai multe vieți și a sa. Nu putem vorbi despre Paris și să nu vorbim despre Nigeria. Însă ce se întâmplă în Nigeria? De ce are nevoie Nigeria pentru a lupta împotriva acestei nebunii ucigătoare a Boko Haram? Ce posibilități aveam să ajutăm cu adevărat și foarte rapid Nigeria? Omoară fetițe, femei, uh, folosind magazinele ca spații de a-și desfășura violența acesta este un simbol a modului în care aceste gânduri asasine, dacă le putem numi gânduri, uh, sunt îndreptate împotriva populației civile. Avem nevoie de intervenții rapide și urgente, doamnă Moghedini, măsuri uh, care să arate prezența uh, Uniunii Europene pentru a găsi o cale de ieșire din această situație în cea mai mare țară și cea mai populată din Africa. Mulțumesc, doamna Miți, iar acum cuvântul un minut doamnă președinte stimată doamnă vicepreședinte înalt reprezentant masacrul uh, uitat așa a scris presa despre omorârea a două mii de oameni la baga în nigeria. Aceasta este un nou atac mișelesc din partea Boko Haram. Cum să uităm de cele 200 de fete care au fost furate de la școală, răpite și care nu au putut să alerge destul de repede ca să fugă de moarte? Aceasta nu este numai o amenințare pentru Africa, ci și pentru Europa. Și în, Afri- în Pakistan, talibanii atacă copii în școli, în timp ce tragedia de la Charlie Hebdo a, a adus terorismul în inima Europei. De aceea aș vrea să întreb de ce Europa a, a ignorat organizațiile teroriste ca Boko Haram, câte vieți mai trebuie să se piardă pentru ca să realizăm că terorismul a devenit o amenințare absolută la securitatea internațională și la pace. At- alertele pe care le-am auzit recente arată că Europa trebuie să reacționeze și trebuie să fie cât se poate de hotărâtă pentru a apăra valorile europene, pacea și democrația împotriva extremismului și terorismului. Mulțumesc. Doamna Gomez are cuvântul acum. Un minut. de nu Mulțumesc. Ceea ce se întâmplă în uh, Nigeria demonstrează că guvernul nu este capabil să stăvilească escaladarea uh, atrocităților și să împiedice transformarea oamenilor în uh, bombă noi nu putem să facem abstracție de alte activități teroriste și de uh, organizațiile care sprijină uh, terorismul oriunde în lume. Este nevoie de o politică comună pe plan comunitar pentru a sprijini guvernul nigerian uh, în lupta împotriva terorismului practicat de Boko Haram. Guvernul are obligația să protejeze cetățenii cu sprijinul Uniunii Africane, cu sprijinul statelor afectate securitate, pentru că Boko Haram este o amenințare pentru pace și siguranță oriunde în lume. Doamnă Gomez, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Trici. Vă rog, aveți cuvântul 30 de secunde. Thank you. Uh... Mulțumesc. Vorbiți uh, pasional uh, despre uh, aceste probleme, dar ceea ce mă preocupă este că auzim multe despre această problemă, dar când încercăm să uh, uh, proiectăm o implicare a Uniunii Europene în acest scenariu există și uh, riscul să existe replici de acolo pe străzile noastre. Știți că mulți dintre cei care uh, luptă acum în Libia uh, vin din Nigeria. Eu uh, sunt de acord cu spusele doamnei Mogherini că lucrurile sunt legate între ele. Nu putem să ne protejăm într-un fel de fortăreață europeană fără să îi sprijinim pe partenerii noștri care combat terorismul, pentru că altfel, la rândul nostru, vom fi expuși terorismului. Mulțumesc pentru un minut, doamna Geoffrida doamnă președinte în două mii nouă boko haram a anunțat înființarea califatului islamic în nigeria. astăzi șaptezeci din borno este uh, în mâinile boko haram. urmează alegerile dar știm că peste un milion și jumătate de persoane deplasate intern nu pot vota și uh, nu au primit încă cartelele de vot. guvernul este ineficient armata nu are putere și cere ajutor comunității internaționale care însă păstrează tăcerea. Anul trecut au murit 10.000 de persoane. Pe 3 ianuarie Amnesty a anunțat masacrul la 2.000 de persoane și în ziua manifestării de la Paris, în ziua respective, um, fetițe um, care aveau atașat explosibil erau aruncate în aer și folosite ca arme de război. Uh, ce mai așteptăm? Ce vrem să se întâmple? Baga este doar începutul. Boko Haram ar putea acum să ajungă să controleze total cel mai populat stat din Africa și o economie înfloritoare și apoi se va extinde înspre Chad și Camerun. Europa nu trebuie să lase singură Nigeria. Nu e suficient să spunem je suis Charlie. Mulțumesc, uh, stimată colegă. Doamna Gardia Tabali, rubia un minut. Mulțumesc, doamnă președintă în primul rând vreau să condamn orice fel de acțiune teroristă și atentat și îmi exprim solidaritatea cu victimele afectate. astăzi vorbim despre boko haram. Ieri am vorbit despre ce s-a întâmplat în Paris. De mai multe ori ne-am deplâns cu privire la utilizarea violenței pentru apărarea cauzelor. Capucinski a spus că uh, în lume există trei plăgi. În primul rând cea a naționalismului, în al doilea rând cea a rasismului și în al treilea rând cea a fundamentalismului religios toate au o rădăcină comună, un numitor comun și anume lipsa de uh, raționalitate, agresivitate și atotputere. Boko Haram face parte dintre aceste grupuri iraționale, o iraționalitate ignorantă care nu respectă libertatea, democrația sau drepturile omului. N-am putut evita apariția Boko Haram, dar da, putem să uh, împiedicăm să facă noi adepți sau să formeze noi organizații teroriste. S-a vorbit despre strategie pe termen lung, despre despre cum să luptăm, dar e nevoie și de o strategie pe termen lung, educația și doar așa uh, violențele se vor sfârși. Uh, aveți uh, un cartonaș albastru, domnului, domnule Carol? Est-ce que vous l'acceptez, madame? L'acceptați, acceptați, doamna Gardia Zaval? Da, acceptă. Vă rog, domnule Caver. Mulțumesc, uh, stimată colegă, pentru că ați acceptat întrebarea. Ați vorbit despre noi, dar oare n-ar fi bine să avem o soluție regională la această strategie din Africa de Vest? N-ar fi mai bine uh, ca de acest lucru să se ocupe Commonwealth-ul și Uniunea Africană decât uh, să lăsăm oponenții să folosească această oportunitate pentru a intensifica intervențiile străine? Doamna Cartia Sabal. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că da, putem ajuta. Uniunea Europeană are ca valoare apărarea democrației. Acolo unde acest lucru nu se întâmplă, trebuie să ajutăm regiunile înfrățite pentru a ajunge la democrație. Nu cred că Uniunea Europeană își permite să privească în altă parte și să lase Nigeria să se descurce singure împotriva terorismului. Sincer, eu cred că Uniunea Europeană trebuie să meargă acolo unde este nevoie de ea. Mulțumesc. Trecem acum la intervențiile spontane și începem cu domnul Ad un minut. Thank you. Uh, Mulțumesc. O problemă cu interpretarea. Așadar, dragi colegi, eu am participat la manifestația de la Paris, Je suis Charlie. Eu uh, vreau să condemn orice formă de violență. Europa trebuie să fie, bineînțeles, solidară cu oamenii care au trăit așa ceva, uh, cu popoarele care au fost atacate. Dar sunt în același timp și baga, pentru că teroriștii din Nigeria au Uh, comis un masacru. Boko Haram controlează 70% din Nigeria și ei încearcă să atace orice care, după părerea lor, nu este compatibil cu islamul. Nu putem să tăcem în fața unor astfel de orori. Masacrul uh, Boko Haram nu se va rezolva de la sine. Poporul nigerian are nevoie de noi. Europa poate să dea înapoi premiul Nobel pentru pace dacă nu face nimic pentru Nigeria. Trebuie să căutăm instrumente pentru ca să oprim această baie de sânge. Mulțumesc! Doamnă președintă, noi uh, condamnăm atrocitățile, baia de sânge din Baga, din nordul Nigeriei combatem uh, fanatismul religios care uh, a transformat Boko Haram într-un grup terorist care recurge la asemenea fapte extreme. Iată că acum avem un nou uh, califat musulman în nordul Africii la granița cu uh, Camerunul și uh, există uh, de, acum un număr mai mare de refugiați, inclusiv unii care ajung la noi prin Turcia. Doamnă președintă, Turcia devine acum o rută ă, căutată pentru migrația ilegală, inclusiv prin Grecia și se ajunge în statele europene. Turcia trebuie să stăvilească aceste fluxuri migratoare și nici nu avem acorduri de returnare. Nu există evoluții pozitive în Turcia Mulțumesc. Domnul Castaldo, mulțumesc pentru Nigeria. 2015 ar fi trebuit să fie un an de dezbateri politice și de proiecte, de speranțe, însă având în vedere alegerile prezidențiale și uh, legislative din februarie, dar de fapt campania europea, uh, electorală se face cu bătăi și cu omoruri. Multe de persoane nu vor uh, vota, nu din cauza că doresc să se abțină, ci pentru că nu mai au viață ca să poată vota, care au fost omorâte sau aruncate în stradă ca un sac de gunoi. De de ce? Pentru că există un trafic ilegal de arme care înflorește și care, uh, din depozitele din Libia, ajunge în Nigeria prin Chad și prin alte țări pe care le fabrică respectivii, care le vând. De asemenea, uh, am văzut oameni în marșul republican de la Paris care ar fi trebuit să defileze și pentru morții din Nigeria, pentru cei din Mediterană și pentru alte cimitire care au fost uitate pe acest glob. Și nu, bineînțeles, numai pentru cei de la Charlie Hebdo toate familiile care sunt îndoliate, trebuie să spună, sunt Ahmed, sunt Charlie, sunt nigerian, sunt mai multe, dar nu sunt ipocrit mai ales. Are cuvântul acum domnul Venta, un minut. pani przewodnicząca! wysoka pani przedstawiciel! sytuacja w nigerii jest coraz doamnă președintă doamnă înaltă reprezentantă situația din nigeria este din ce în ce mai dramatică. în ultimele zile 2000 de persoane și au pierdut viața în această țară de aceea uniunea europeană trebuie să reacționeze. Alegerile prezidențiale și parlamentare vor avea loc în curând în această țară. Locuitorii eh, Nigeriei trebuie să se aștepte în continuare la atacuri tot mai violente. Noi știm ce s-a întâmplat în orașul Baga. Ehm, eh, de fapt, în săptămâna trecută, acolo ehm, au existat victime, iar eh, islamiștii ehm, au eh, făcut una cu pământul. numeroase clădiri din Baga. Eu cred că nu este suficient să condamnăm atentatele de la uh, Paris, uh, trebuie să vorbim și de victimele din această țară. Uniunea Europeană trebuie să reacționeze. Este nevoie despre uh, o armată puternică în această țară. Președinta. Domnul Iurec, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc, doamna înalt reprezentant Mogherini pentru prezența dumneavoastră aici și pentru faptul că ați vorbit despre creștini atunci când ați vorbit despre această tragedie. Președintele Schulz a menționat și compasiunea dumnealui pentru cele 2000 de victime de la Baga, dar în momentul în care vorbea de discriminare, nu au dorit să indice pe lista dumnealui și ura anticreștină. Faptul că nu putem să luăm cuvântul despre această ură anticreștină este în sine un semn de dispreț uh, pentru aceste, această categorie. Doamna președinte, n-ar trebui să tăcem pe acest subiect. Da, vă dau cuvântul, doamna Mogherini. Puteți să trageți concluziile. Thank you. Uh, I... Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a avea această discuție. Duminică, în Paris, mă gândeam, așa că am mulți dintre dumneavoastră, că a fost nu doar uh, ipocrit, ci și ar fi contraproductiv și ipocrit dacă n-am spune sau n-am face nimic cu privire la ce se întâmpla, aparent la distanță mare de Paris, dar de fapt foarte aproape, fiindcă așa cum ați spus, aproape toți dintre dumneavoastră, aceste două lucruri și multe altele sunt strâns legate, așa de strâns legate încât nu putem avea um, impresia că putem rezolva o problemă fără să o abordăm pe cealaltă. Știu că problemele lumii nu se de, rezolvă cu declarații. Și vreau să vă spun că ori de câte ori mi se spune să fac o declarație cu privire la orice, tendința mea este să refuz, dar uneori e nevoie și de declarații cu valoare simbolică și în uh, ziua respectivă trebuia să fac o declarație, am vrut să fac o declarație a mea, nu a unui purtător de cuvânt, pentru că trebuie să vorbim cu aceeași fermitate și coerență, indiferent că ce se întâmplă, se întâmplă în Paris sau în Nigeria. În același timp, sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră referitor la faptul că e nevoie de acțiuni la diferite niveluri prima reacție are legătură, sigur, cu nivelul de securitate al oamenilor și cu drepturile acestora, începând cu Nigeria și fetele de acolo. De asemenea, trebuie să creăm un mediu în care să fie mai puțin uh, probabil să apară astfel de fenomene. Și nigerienii și țările învecinate trebuie să uh, poată să spere la un viitor uh, normal în, viitor, în țara lor. E un lucru pe care trebuie să-l facem, fără îndoială. Și cum am spus la început, ce facem deja pe securitate și pe partea asistenței umanitare și dezvoltării, sunt acțiuni concrete. Apreciez invitația dumneavoastră de a face mai multe și vom și face acest lucru, uh, probabil cu miniștrii de externe, mai ales în ceea ce privește securitatea, însă Aș vrea să subliniez cele spuse de dumneavoastră cu privire la nevoia de a face acest lucru într-un cadru care să nu fie doar pur UE. Uh, trebuie să colaborăm cu regiunea, cu Uniunea Africană, cu ONU, trebuie să ne coordonăm acțiunile. Și am să închei prin a mulțumi domnului Fiza Sexela pentru rolul important pe care îl are în conducerea misiunii electorale care va fi la fața locului în următoarele săptămâni și aș vrea de asemenea să vă spun că apreciez nu doar diplomația parlamentară, ci și ceea ce facem prin misiunea noastră de uh, observare electorală. Este o parte esențială a sarcinilor noastre diplomatice și de politică externă și arată dedicarea și profesionalismul uh, de care dați dovadă mulți dintre dumneavoastră care își dedică timpul și energia acestui subiect. Vă mulțumesc de aceea și vreau să mulțumesc în persoană, sper, tuturor pentru exerciții, dacă nu similare, oricum asemănătoare și aștept raportul uh, dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim!